Bon après-midi. Bună ziua tuturor. Sper că ați petrecut un concediu plăcut și că anul acesta va fi unul plin de realizări pentru Comisia de Dezvoltare și că vom îndeplini obiective importante, mai ales în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și a efectelor acestora asupra țărilor în curs de dezvoltare. Începem reuniunea prin adoptarea ordinii de zi. Sunt obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul de ordine de zi? Dacă nu este cazul, ordinea de zi este adoptată. Avem și procese verbale de la reuniunile anterioare, care trebuie adoptate, din 21-22 iunie 2010, 1 iulie și 5 iulie 2010. Ați primit cu toții aceste procese verbale. Dacă aveți remarce în legătură cu ele, vă rog să le aduceți la cunoștința secretariatului înainte de finalul reuniunii de astăzi. Dacă nu vor fi observații, procesele verbale vor fi adoptate. Vreau să vă amintesc că uh, va avea loc o reuniune extraordinară a comisiei noastre mâine, între orele 14 și 15.30, la sala 5G2, dedicată întru totul inundațiilor catastrofale din Pakistan și crizei umanitare pe care au provocat-o acestea. Doamna comisar pentru ajutor umanitar, Cristalina Gheorgheva, va fi prezentă și ne va vorbi despre reacția Uniunii Europene la această criză și ne va prezenta, de asemenea, recenta sa vizită la fața locului care s-a desfășurat în datele de 23 până pe 25 august. Contez pe prezența dumneavoastră la această reuniune atât de importantă, necesară din cauza actualității. Comisia are comunicări? Nu este cazul? Mulțumesc! Până acum nu am primit nicio întrebare de adresat Comisiei Europene din partea Comisiei noastre. Vom trece, deci, la punctul 6 de pe ordinea de zi, și anume punerea în aplicare a anumitor uh, orientări în ceea ce privește creditele la export ce beneficiază de uh, sprijin public. Abordăm un subiect puțin cunoscut, dar foarte important pentru dezvoltarea țărilor din Sud. Observatorii discută argumente pro și contra creditelor la export. Activitățile agențiilor de credit la export sunt considerate de unii ca binefăcătoare pentru dezvoltarea marilor societăți. Însă, alții critică aceste agenții spunând că uh, ele asigură firmele în țările în care se fac investiții de acțiunile politice menite să ocrotească drepturile salariaților și alte drepturi ale omului sau uh, să protejeze mediul. Colegul nostru Bart Stas este raportor pentru aviz din partea comisiei noastre. Avizul comisiei noastre este legat de raportul comisiei INTA competentă în fond în legătură cu decizia Consiliului legată de aplicarea anumitor orientări în ceea ce privește creditele la export ce beneficiază de uh, sprijin public care uh, trebuie să fie integrate în dreptul Uniunii Europene. Este vorba de includerea dimensiunii dezvoltării în acest dosar pentru ca agențiile de credit la export să respecte principiile de combatere a sărăciei și coerența politicilor pentru dezvoltare. Acest schimb de vederi de astăzi nu se va desfășura pe baza unui proiect de aviz, cum este menționat în mod greșit pe ordinea de zi, ci pe baza unui document de lucru pe care îl aveți cu toții. Domnul Stas are cuvântul șase minute. Yes, um... Het lijkt een technisch eh, onderwerp. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acest subiect pare foarte tehnic, însă este, de fapt, un subiect de interes pentru toată lumea și foarte important. Iar avizul nostru pentru Comisia INTA este de asemenea important. Creditele, agențiile de credit la export sunt niște instrumente foarte importante. Foarte adesea, creditele la export sunt menite să acopere un risc al unor importatori aflați în situație dificilă. Creditele la export, ce beneficiază de uh, asistență publică, sunt destinate unor riscuri greu de asigurat în mod comercial. Așadar, aceste agenții oferă asigurări pentru creditele la export. Este vorba uneori de uh, organisme private care îndeplinesc sarcini pentru sectorul public și alteori e vorba de instituții publice pur și simplu. Poate că ar fi bine să menționez niște instituții din această categorie pentru colegii care nu cunosc bine subiectul. De exemplu, pentru Franța, COFAS, pentru Olanda, Acta Radius, pentru Marea Britanie Export Credit Guarantee Department, pentru Germania o altă agenție. În orice caz, regulile lega, regulele, regulile ce uh, conduc aceste agenții au fost armonizate pentru statele membre OCDE. Acordurile încheiate în cadrul OCDE nu sunt obligatorii pe plan juridic însă oferă un cadru de orientări pentru autoritățile publice în legătură cu acordarea și gestionarea acestor credite la export. Pentru colegii care doresc să aprofundeze subiectul, Digi Expo a redactat un document de politici care reprezintă un rezumat foarte complet al acestor chestiuni. Esențial este că acordul încheiat la OCDE, ce reglementează creditele la export ce beneficiază de uh, ajutor public, să fie transpuse în legislația europeană. E vorba de uh, propunerea Comisiei, documentul 2006-5456 și articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. Parlamentul European are competențe în acest domeniu, tocmai prin uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Această dezbatere de astăzi se înscrie, deci, în procedura ordinară și comisia noastră și întregul Parlament vor avea, deci, o influență mult mai mare. Trebuie, deci, să veghem la transpunerea orientărilor OCD în legislația europeană. Comisia responsabilă în fond este Comisia de Comerț Internațional, iar noi trebuie să ne ocupăm de uh, tot ce ține de dezvoltare și de impactul asupra politicii de dezvoltare. De ce pro, uh, propune Comisia transpunerea orientărilor OCDE în legislația europeană cu valoare obligatorie? Ei bine, pentru a crea un cadru juridic sigur pentru toate agențiile de credit la export. Aceste agenții nu respectă mecanismele de soluționare a litigilor, care sunt uneori foarte complexe, uh, de la OMC. Cei care se vor documenta și vor uh, citi literatura de specialitate vor uh, vedea că mai sunt încă multe întrebări legate de transparența operațiunilor și a posibilităților de control, a garanțiilor ce trebuie depuse în legătură cu respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și, de asemenea, în legătură cu acordarea anumitor credite la export care nu respectă întotdeauna normele de mediu sau de drepturile omului. Foarte adesea, organismele de credit la export finanțează proiecte foarte controversate. Și în țara mea au uh, fost niște scandaluri legate de exportul de arme. Uneori se finanțează proiecte de exploatare minieră prin aceste organisme, proiecte foarte controversate, uneori proiecte de dezvoltare a infrastructurii la fel de controversate și uneori proiecte care au fost refuzate de Banca Mondială într-o primă fază. Însă, și aici trebuie să joace Comisia de Dezvoltare rolul, problema creditelor la export permite foarte adesea statelor în curs de dezvoltare să obțină credite pentru a-și acoperi datoriile. Cei care vor studia chestiunea îndeaproape vor înțelege repede că acordarea de credite la export, fără reglementări clare și fără asigurări, periclitează obiectivele mileniului. Foarte des, aceste organisme de credit la export se adresează clubului de la Paris, pentru a obține rambursări și clubul de la Paris impune uh, reglementări de liberalizare și de restructurare. Există legături foarte strânse între acordarea acestor credite la export și obligația de a cumpăra după aceea anumite mărfuri de la țările care acordă creditele. Astfel se face un fel de ajutor condiționat. Și ultima preocupare legată de organismele de credit la export. Statele din OCD folosesc foarte des uh, ștergerea datoriilor prin aceste credite la export pentru a-și măslui oarecum cifrele și pentru a-și spori cota din, uh, în cooperarea pentru dezvoltare. În documentul meu, în șapte puncte, vă prezint ceea ce aș dori eu să uh, realizez ca raportor în raportul legislativ pe care vi-l voi propune înainte de sfârșitul lunii. Cred, de fapt, că dacă vom transpune în uh, legislație europeană normele OCDE, aceste norme vor corespunde cu articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. E vorba de un articol care ne stabilește obiectivele în domeniul consolidării democrației și a statului de drept. Cred de asemenea că trebuie să facem în așa fel încât uh, participanții europeni la acest acord să uh, nu autorizeze creditele la export decât dacă acestea nu au un impact negativ asupra respectării altor angajamente luate pe plan național, regional, fie că e vorba de drepturile omului, de mediu sau de angajamente sociale. În fine, cred că dacă se fac finanțări prin aceste credite la export, trebuie să se vegheze ca aceste finanțări să nu uh, perturbe alte strategii europene sau strategii ale Națiunilor Unite. Următorul element trebuie să facem în așa fel încât acordurile încheiate și creditele acordate să fie verificate în mod regulat și să existe și o monitorizare publică, pentru că e foarte ușor să se fixeze obiective și să nu se controleze niciodată după aceea. E nevoie deci de o monitorizare, altfel toate angajamentele sunt date uitării și rămân doar vorbe goale. Cel de-al patrulea element este un element uh, care cred eu că este pe placul președintei noastre. Aceste orientări trebuie să facă în așa fel ca toate tratatele internaționale de legate de combaterea corupției să uh, se aplice și să fie respectate. Trebuie neapărat să se respecte regulile sociale și de protecția mediului. Și punctul 5 Cred că este nevoie de o obligație de monitorizare și de raportare. E nevoie de dispoziții foarte clare și foarte amănunțite care să permită informarea. Punctul 6. Legăturile cu politica climatică. Cred că vom mai discuta și astăzi la comisia noastră, dar cred că noua reglementare pe care o stabilim la nivel european trebuie să uh, facă în așa fel ca măsurile pe care le ia Uniunea Europeană pentru a combate schimbările climatice să corespundă cu obligațiile pe care le vom crea noi pentru agențiile de credit la export. Și punctul 7, cred că atunci când se șterg datoriile legate de creditele la export, nu trebuie să fie contabilizate ca ajutor oficial pentru dezvoltare. Și un ultim element, datoriile care nu au nicio legătură cu obligațiile de transparență sau de combaterea corupției și de protecția mediului nu mai trebuie să fie uh, luate în calcul pentru creditele la export. Și acum calendarul, avem un prim schimb de vederi astăzi. Aș dori ca împreună cu raportorul în fond de la Comisia INTA să facem o propunere de raport, să prezentăm un proiect de raport uh, cu amendamentele noastre, în cadrul proiectului legislative, aș vrea să fac acest lucru până la sfârșitul lunii, pentru ca la începutul lunii octombrie să dezbatem raportul meu la comisia noastră. Vom putea după aceea să stabilim un, o dată limită de depunere a amendamentelor. Cândva în octombrie, jumătatea lui octombrie, atunci raportul meu va putea să fie votat iar raportorul în fond ar dori o adoptare în plenară în decembrie. Vreau să vă spun că voi ține uh, o legătură foarte strânsă cu raportorul principal și cu președinția belgiană în toată această perioadă, pentru că președinția belgiană dorește să încheie acest dosar înainte de sfârșitul anului, ca să ajungem la un acord în primă lectură. Cred că este foarte important acest exercițiu și trebuie să se desfășoare în bună înțelegere cu Consiliul, fiind vorba de procedura ordinară. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această activitate foarte importantă și pentru tot ce ne-ați spus. Membrii comisiei au acum cuvântul. Cine dorește să intervină? Am să fac eu un mic comentariu. Cred că o bună reglementare a creditelor la export este foarte important în combaterea corupției, după cum ați spus și dumneavoastră. Am să dau cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de domnul Denis Rodoni. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Vreau să vă spun că am analizat cu atenție documentul propus de raportor, am, ne-am aplicat deja asupra acestui dosar și am conlucrat și cu raportorul de la INTA. Salutăm din partea Comisiei uh, accentul care este pus pe acest document, așa cum reiese din discuțiile și întâlnirile pe care le-am avut, accentul pus deci pe transparență în ceea ce privește politicile legate de um, export. Acest lucru trebuie să se aplice nu numai acestor politici, ci tuturor politicilor legate de uh, uh, comerț exterior. Bineînțeles, noi la Comisie Vom ține seama de propunerea inițială, care era foarte clară, rațională, așa cum a spus și domnul Stas. E vorba de o transpunere a acestui document uh, adoptat la nivel internațional, tocmai în scopul de a avea această legislație la nivel european. E vorba de uh, acorduri încheiate în cadrul uh, OCDE, e vorba de reguli, regulamente, o anumită disciplină. Toate acestea există la nivelul OCDE. Acum, în ceea ce privește uh, orientarea Parlamentului, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare modul în care vor acționa Parlamentul, statele membre și Consiliul uh, și așteptăm cu nerăbdare orice propunere suplimentară referitor la transpunerea acestui document. Din punctul nostru de vedere, astfel de prevederi uh, ar trebui să fie uh, realiste din punct de vedere tehnic. Ele ar putea să aducă o valoare adăugată față de uh, exigențele de transparență care există deja, mă gândesc aici la nivelul național, uh, pentru că acolo există anumite obligații de raportare, o anumite obligații de transparență și, în final, doamnă președinte, e vorba de propuneri de prevederi pentru aceste uh, exigențe de transparență care trebuie să se aplice și vis-a-vis -vis de țările terțe. Însă nu trebuie să uh, avem o povară administrativă prea mare Uh, datoria noastră este să sprijinim exportatorii europeni, iar pentru aceasta trebuie să fim foarte atenți. Acest lucru a fost evocat de mai multe ori în discuțiile pe care le-a avut Comisia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom reveni uh, asupra acestui subiect în luna octombrie. Trecem acum la punctul 7. Vorba de politica comercială internațională în cadrul, impera- în cadrul imperativelor dictate de schimbările climatice. Colega noastră, doamna Catherine Grez, ne va prezenta acum principalele elemente ale proiectului de aviz pe care l-a pregătit pentru comisia noastră pe marginea raportului INTA referitor la politica comercială în contextul schimbărilor climatice. Într-adevăr, ar trebui ca Uniunea Europeană ar, uh, să aibă drept obiectiv constituțional coerența politicilor pentru dezvoltare și deci să verifice că ansamblul prevederilor comerciale ale Uniunii corespund cu necesitatea de a lupta împotriva efectelor uh, nefaste ale schimbărilor climatice. Doamna Greze, aveți șase minute pentru a ne prezenta uh, documentul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte! Această chestiune legată de integrarea aspectelor climatice în politicile comerciale internaționale în Uniunea Europene este una deosebit de importantă. Deosebit de importantă pentru noi aici în Comisia uh, noastră DEVE. Criza ne-a demonstrat că e nevoie de mai multe regulamente, de mai multă cooperare, tocmai pentru a putea păstra, salva ceea ce aș numi eu bunuri publice la nivel internațional, apa, biodiversitatea, clima, în general. Criza ne-a demonstrat de asemenea că schimbările climatice și, în acest sens, Comisia DEVE este uh, foarte interesată de acest aspect, deci această criză afectează mai mult țările uh, în curs de dezvoltare. Există deja uh, mai multe milioane de victime din cauza acestei crize în aceste țări. Deci, după cum vedeți, nu e vorba de un lux, ci de o adevărată preocupare, o adevărată îngrijorare. Aș dori să amintesc aici conceptul Națiunilor Unite, care evocă ideea responsabilității comune și diferențiate și care presupune o asumare mai ridicată din partea țărilor dezvoltate, mai ales prin adaptarea politicilor lor comerciale. Și am constatat deja acest lucru în lucrările noastre, pentru că am văzut că au existat măsuri de urgență care au fost luate pentru finanțarea adaptării la schimbările climatice. Am observat că, de multe ori, acestea spun accentul pe ajutorul uh, pentru dezvoltare. Afectează mai mult ajutorul pentru dezvoltare. Vestea cea bună este următoarea. Trebuie să devenim mai conștienți această conștientizare poate fi realizată, iar pentru aceasta aș dori să subliniez 5 puncte uh, care se vor traduce în amendamente pe care le voi înainta după ce voi asculta părerile dumneavoastră. Primul punct. Și aici mă refer la cifrele pe care le cunoaștem, și anume 20% din uh, emisiile de gaze cu efect de seră provin din comerțul de bunuri și servicii. De aceea trebuie să favorizăm un mod de producție diferit, un model economic diferit. Este evident că producția în cadrul Uniunii Europene consumă, emite mai puțin CO2. În această direcție trebuie să mergem. Acest lucru are și o consecință pozitivă în, asupra întregii Uniunii Europene. Un al doilea punct, care e un exemplu foarte bun tocmai pentru a ilustra primul exemplu, este acela al politicii noastre în materie de agricultură. Și în acest caz știm foarte bine că o agricultură de tip ecologic și în același timp o agricultură cu circuite de producție uh, mai scurte consumă mai puțin, uh, produce mai puțin CO2. Cel de-al treilea punct. Aici e vorba de piața certificatelor de emisii. Nu am văzut că această piață funcționează prost. Mecanismele pentru dezvoltare curată au demonstrat deja faptul că sunt insuficiente, că nu funcționează corect și cred că nu mai avem de ales, într-un mod sau altul va trebui să instaurăm o taxă asupra produselor și mărfurilor care reușesc să integreze, să țină seama de uh, dimensiunea climatică. Cel de-al patrulea punct pe care doream să subliniez Uh, și care e o prelungire a ideilor deja exprimate până în prezent, e vorba de un regulament uh, al OMC. Până în prezent, în cadrul OMC nu s-a ținut seama de această dimensiune, și anume a dimensiunea schimbărilor climatice. Și vedem că există aici o nevoie clară de a acționa. Am putea, spre exemplu, să creăm o organizație mondială a mediului. Și ajung acum la cel de-al cincilea punct. Și iată că aici vă voi prezenta deja concluzia uh, referitor la uh, acest subiect mai ales din punct de vedere al uh, Comisiei noastre DEVE. Ar fi bine ca Uniunea Europeană să integreze în toate relațiile sale comerciale, în toate acordurile sale comerciale, o clauză legată de mediu, legată de protecția mediului. Iar uh, Ocazia se prezintă și se va prezenta curând, pentru că prin reforma statutului GSP+, cred eu că rolul nostru în Comisia DEVE trebuie să fie sporit și anume un criteriu de climă să fie integrat în acest nou statut. Vă mulțumesc pentru atenție și voi asculta cu atenție observațiile dumneavoastră. Voi prezenta ulterior amendamente care se meargă exact în sensul celor prezentate acum. Mulțumesc. Au acum cuvântul membrii comisiei noastre. Domnul Arsenis mai întâi a cerut să ia cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Avizul mi se pare foarte bun. Propunerile sunt foarte și sunt de acord cu ele. Singurul punct unde am o rezervă, aș fi vrut o referire specifică la uh, Fondul pentru Adaptare. Voi înainta un amendament în acest sens. Însă, uh, avizul este foarte bun și țin să o felicit pe doamna Crese pentru munca depusă. Doamna președinte, mulțumesc. Are acum cuvântul Comisia, reprezentată de domnul Keris Weigel. Oui, monsieur. <clears throat> Merci, mm, Paolo va de... Mulțumesc, doamna președinte. De fapt, mă numesc Paolo Colidi, care și eu voi lua cuvântul pe această temă din partea DG Clima. Însă mă voi exprima în engleză. Sunt două puncte la care aș vrea să mă refer. În primul rând, la primul aliniat și al doilea aliniat, așadar impactul comerțului asupra emisiilor de dioxid de carbon. Nimeni nu poate să nege că există un uh, efect foarte clar, un efect proporțional. Mai mult, un comerț mai puternic implică emisii mai mari. Dar trebuie de asemenea să luăm în considerare și alte uh, aspecte, și anume uh, producția Uh, care să se schimbe, să devină mai uh, eficientă, ceea ce ar putea să aibă un impact uh, pozitiv în ceea ce privește emisiile, pentru că producătorii care emit mai puțin pentru același volum pot să fie, pot să beneficieze de comerț în competiția internațională. Și de asemenea, facilitarea prin comerț a accesului la tehnologii înalte. E nevoie de o analiză a ciclului de viață a produselor. Nu poți să spui pur și simplu că producția locală este mai bună în ceea ce privește emisiile de CO2. Trebuie să avem un studiu care să fundamenteze aceste afirmații. De asemenea, o remarcă similară în ceea ce privește agricultura. Da, cu siguranță există mult adevăr în ceea ce se spune aici, dar, din nou, avem nevoie de o analiză a întregului ciclu de viață al produselor pentru a putea să evaluăm amprenta de carbon a, a metodelor de lucru în agricultură în diversele regiuni ale lumii. Și, nu în ultimul rând, trebuie de asemenea să evaluăm dacă agricultura ecologică nu poate să ducă, de fapt, să aibă și probleme legate de securitate alimentară. Apoi, în ceea ce privește piețele aici, cred că noi avem o evaluare diferită în ceea ce privește sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii. Credem că acesta funcționează. Credem că nu este nevoie să introducem uh, Uh, vreun fel de uh, mecanisme de intervenție asupra prețurilor, de limitare a prețurilor. Aș dori să știu care este îngrijorarea raportoarei aici. Din punctul nostru de vedere, da, există o volatilitate a prețului, dar uh, acesta este de fapt un semn că piața funcționează așa cum trebuie, ca și uh, prețurile oricăror, oricăror alte mărfuri. Uh, și de asemenea faptul că există o volatilitate a prețului atunci când uh, se schimbă condițiile economice arată că efectele contraciclice ale sistemului de uh, certificate, sistemului de comercializare a certificatelor funcționează așa cum trebuie. Prețurile sunt mari atunci când economia merge bine și prețurile sunt mai scăzute atunci când uh, există situații de criză. Să nu uităm că obiectivul este acela de a reduce emisiile. Uh, de a reduce emisiile și de a avea, de a efectua această reducere la un cost cât mai scăzut. Și cred că acest uh, obiectiv uh, va fi atins. În ceea ce privește relocarea emisiilor de carbon, nu vreau să vorbesc foarte multe despre asta, pentru că în mai Comisia a lansat deja o comunicare. Noi trebuie acum să decidem Uh, care va fi metoda de alocare a uh, certificatelor de emisii pentru perioada următoare până în 2020. Credem în continuare că cea mai bună manieră de a aborda uh, relocarea emisiilor de carbon este încheierea unui acord la nivel internațional, la care lucrăm în continuare, uh, Uh, și chiar dacă nu va fi încheiat foarte curând, credem că acesta este drumul cel bun. Sigur că trebuie să luăm în considerare și um, măsurile la frontieră, uh, ajustări fiscale la frontieră, dar aceasta este uh, o opțiune de mâna a doua, dacă nu reușim să rezolvăm lucrurile prin, prin intermediul unui acord. În ceea ce privește sistemul uh, SCP+, uh, protocolul de la Kyoto ratificarea acestui protocol este, de fapt, o precondiție pentru sistemul SGP Plus deja și vrem să consolidăm această condiționalitate și pentru regimul viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, doamna Gres, aveți cuvântul din nou pentru a ne împărtăși observațiile noastre. Mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat cu multă atenție toate observațiile, mai ales cele referitoare de, la comerț și anume nevoia de a lua în considerare și modurile de producție, tehnologia implicată, nevoia de a dezvolta în cadrul agriculturii o relație între siguranța alimentară și o agricultură mai ecologică. Aș dori să revin totuși la ultimul punct pe care l-ați evocat. Și mă refer aici la cele spuse de colegul din partea comisiei am putea crede că n-ar fi necesar să introducem o clauză de mediu. Bineînțeles, e nevoie de un transfer de tehnologie, bineînțeles, e nevoie de uh, capacitatea tehnică și tehnologică, asistența tehnică în domeniu. Dar, dumneavoastră ați evocat protocolul de la Kyoto, care merge către o, înspre o întărire a dimensiunii climatice în cadrul uh, SGP+. Dacă vrem cu adevărat ca Uniunea Europeană în relațiile sale comerciale să țină seama de schimbările climatice și să țină seama de mediu, atunci nu putem să evităm această clauză. Acest lucru a fost de altfel uh, valabil și pentru drepturile omului. Cred că acesta este rezultatul la care dorim să ajungem. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi și anume modificarea statutului funcționarilor, funcționarilor comunităților europene și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități. Adopt, Adoptarea deciziei Consiliului fixează modul, organizarea și modul de funcționare a Serviciului European pentru Acțiune Externă și asta prin Consiliul de Ministri Europeni uh, pentru Afaceri Externe, care a avut loc pe data de 26 iulie ca urmare a avizului pozitiv emis de Parlamentul European în data de 9 iulie și reprezintă încheierea unui acord politic obținut în luna iunie la Madrid. Această decizie fixează, schițează conturul, contururile generale ale Serviciului European de, pentru Acțiune Externă și modul său de funcționare, în așa fel încât acest serviciu să poată de, să devină operațional, încă mai e nevoie de adaptări uh, față de regulamentul financiar și față de statutul personalului. E vorba de două dosare legislative care trebuie adoptate în funcție de procedura legislativă ordinară, care sunt deocamdată examinate de către Comisia pentru Buget și de Comisia pentru Afaceri Juridice. Comisia noastră emite un aviz pe marginea acestor două rapoarte. Astăzi votăm avizul comisiei noastre pe marginea raportului uh, Comisiei pentru Bugete referitor la modificarea regulamentului financiar. Acum vom examina proiectul de aviz al colegului nostru Filip Kasmarek pe marginea raportului redactat de domnul Bernard Rapcai pentru Comisia de Afaceri Juridice referitor la modificarea statutului funcționarilor și îi voi da imediat cuvântul domnului Filip Kaczmarek. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałem na początku powiedzieć, że sprawozdanie pana Rapkaja jest... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun în primul rând raportul domnului Rapca este unul foarte bun din punctul nostru de vedere. Noi, în această comisie, dorim să susținem acest raport. Vreau să, nu vreau să intru prea mult în uh, detaliu în ceea ce privește acest raport, vreau însă să menționez trei aspecte importante. În primul rând, trebuie să convenim ca funcționarii recrutați pentru Serviciul European de Acțiune Externă, e bine, această recrutare trebuie să aibă loc într-o manieră transparentă. Noi susținem acest lucru. În al doilea rând, de asemenea, consider că ar trebui să susținem propunerea raportorului de a devansa data la care funcționarii Parlamentului pot să uh, își depună candidatura pentru a uh, trece în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Um, data comisie este 1 iulie 2013. Domnul Rapca însă se referă la o dată care este cu un an și jumătate mai devreme, și anume în 2012. Așadar, această recrutare ar trebui să aibă loc, să poată să aibă loc un an și jumătate mai devreme față de data propusă de comisie. Eu susțin acest, uh, această propunere. În al doilea, în al treilea rând, ar trebui să susținem propunerile privitoare la echilibrul uh, între sexe și la uh, echilibrul geografic. Formularea este una foarte precisă și foarte bună. În avizul meu, de asemenea, eu spun niște lucruri care nu sunt noi, sunt lucruri despre care am vorbit atunci când am dezbătut înființarea Serviciului de Acțiune Externă. Avizul meu conține două amendamente. Primul se referă la definiția serviciilor diplomatice. Vorbim aici despre servicii diplomatice ale statelor membre și dorim o definiție vastă care să cuprindă pe toate persoanele care lucrează în acest serviciu diplomatic, în sensul cel mai vast. Mă gândesc la securitate și apărare, la dezvoltare. Sunt uh, aspecte foarte importante pentru noi. Protecția mediului și, de asemenea, comerț internațional. Cu alte cuvinte, funcționarii diplomatici care sunt implicați în activitatea de dezvoltare ar trebui să poată să-și depună candidatura pentru a fi angajați în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Al doilea amendament se referă la consolidarea la consolidarea rolului comisarului care se ocupă de activitatea umanitară. Cred că am vorbit deja despre acest subiect atunci când am discutat înființarea Serviciului de Acțiune Externă. Comisia pentru Dezvoltare, cred eu, ar trebui să aibă un rol mai puternic și nu cred că va exista vreun coleg care să nu susțină acest punct de vedere. Membre. Personne ne souhaite. Monsieur Guerrero, la parole est à vous. Are cuvântul, are cuvântul domnul Guerrero. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, aș dori să-l felicit pe raportorul pe fond, domnul Rapcai, pentru acest aviz, pentru că acesta susține anumite recomandări, recomandări care au fost expuse de uh, domnul Casmarec din partea comisiei noastre. Cred că este bine ca noi să Susținem ideea că în statutul personalului trebuie să putem integra toate acele persoane care în Uniunea Europeană au anumite funcții, uh, colaborează cu țări din întreaga lume și de asemenea cred că este important și am avut ocazia să spun acest lucru de mai multe ori cu ocazia ședințelor uh, Comisiei noastre de, pentru dezvoltare, Cred de asemenea că este important să susținem rolul Comisarului pentru Dezvoltare în cadrul uh, acestei politici globale externe a Uniunii Europene. Și trebuie să ținem seama, deci, de uh, fun- funcția sa în acest context, în uh, contextul Serviciului European pentru Acțiune Externă. Mulțumesc! La parole est au cabinet de Madame are acum cuvântul cabinetul doamnei Ashton, reprezentată de, reprezentat de domnul Paul Christofferson. Thank you very much, Mrs. Chairman, and thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a lua cuvântul în fața Comisiei de Dezvoltare. Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, pentru activitatea importantă pe care ați desfășurat-o în pregătirea avizului Parlamentului European legat de regulamentul de bază care a fost adoptat cu majoritate largă în iulie. Cred că ați observat că foarte multe dintre amendamentele propuse de Comisia de Dezvoltare s-au regăsit în uh, decizia de bază. De asemenea, se știe bine că, deși această decizie a fost una la care se cerea numai uh, avizul Parlamentului European, de facto a fost vorba de procedura de codecizie, pentru că avizul Parlamentului European adoptat în iulie prelua cuvânt, a fost preluat cu cuvânt cu cuvânt în uh, decizia finală din iulie a Consiliului. Și ținând cont de acest uh, fundal, Cred că este foarte important ceea ce se face acum în modificarea necesară a regulamentului financiar, a uh, regulamentului personalului, ținându-se cont de ceea ce s-a stabilit în iulie. Vă vreau să uh, răspund acum la întrebarea domnului Kaczmarek. În primul rând, vreau să să spun că împărtășesc impresia lui generală că uh, raportul domnului Rapcai reprezintă o bază foarte bună pentru un acord între instituții. Sperăm să se ajungă la acesta chiar într-o primă lectură și chiar foarte curând. De exemplu, în ceea ce privește uh, transparența și ameliorarea sa, cred că suntem uh, cu totul de acord. În legătură cu echilibrul geografic, Uh, de asemenea, suntem de acord pentru că am și discutat mai de mult aceste subiecte. Este o mică problemă legată de uh, data recrutării de la alte instituții, pentru că acolo, în acordul din iulie, s-au stipulat uh, niște date specifice și anume sfârșitul lui 2013. Cred că ar fi dificil acum să avem o altă dată. În legătură cu cele două chestiuni specifice menționate în proiectul de aviz, în primul rând, în ceea ce privește definiția serviciului diplomatic. Sunt de acord cu uh, ideea principală a domnului Kaczmarek și anume că ar trebui să avem o definiție destul de extinsă a ceea ce înseamnă serviciul diplomatic. Din păcate există o limită. Limita este reprezentată de tratat. Tratatul este destul de precis în această privință. Și mă tem că dacă vom avea o definiție atât de largă pe cât se sugerează la articolul 1, riscăm să uh, intrăm în contradicție cu uh, tratatul. Am încercat să depășim această problemă pentru că uh, n-am mai uh, confruntat cu ea în domeniile în care am demarat procedurile de recrutare. prin acordarea unei marje foarte largi de manevră pentru autoritățile naționale în uh, definirea serviciului diplomatic. În legătură cu cel de-al doilea amendament, legat de faza de programare și anume acțiunile întreprinse de Serviciul European de Acțiune Externă, ca urmare a unei propuneri din partea Comisiei de Dezvoltare. Ei bine, în această privință, Serviciul European de Acțiune Externă oratorul rectifică. Acest serviciu va fi sub autoritatea Comisarului de Dezvoltare și anume partea de activitate de dezvoltare realizată de serviciul acesta va fi gestionată de Comisarul de Dezvoltare. Sediul va fi la Bruxelles la articolul 1.9 se vorbește despre ce se întâmplă în delegații. Și ceea ce este relevant, mai ales uh, în stadiile finale, Comisia este responsabilă de aceste acțiuni. Sper că îmi ca această adăugire să fie necesară în text. Atât am avut de comentat, vă mulțumesc. Merci beaucoup. La... Mulțumesc. Dăm acum cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de domnul Minoras Chiseloicas. Sper că am pronunțat bine. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc reprezentantului înaltei reprezentante și a vicepreședintei Comisiei Europene pentru ce a spus. Credem că chestiunile de uh, echilibru geografic și echilibru de gen în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă să fie uh, stabilite conform propunerilor domnului Rapcai. Însă, în legătură cu echilibrul de gen, dorim să susținem că acest criteriu trebuie să se aplice și administratorilor și asistenților, ambelor criterii de uh, angajați, ambelor categorii de angajați, mă scuzați. De asemenea, suntem de acord cu uh, data, cu devansarea datei propuse 1 iulie 2013 cu un an și jumătate, considerăm că dacă s-ar face acest lucru ar fi dificil să se asigure o, uh, un echilibru între diplomații din diferitele state, așa cum se stipulează în tratat. Comisia crede că acest lucru se poate realiza într-o perioadă de trei ani, deci înainte de 1 iulie 2013. În legătură cu cele două amendamente sugerate de comisie, definiția serviciului diplomatic nu ține de competența uh, regulamentul statutului personalului. Acesta este un document prevăzut de tratat care reglementează relația dintre instituții și angajați. Ce fac instituțiile trebuie să fie definit de alte documente și uh, credem care trebuie să fie reglementate de decizia Consiliului privind Serviciul European de Acțiune Externă. În ceea ce privește al doilea amendament, suntem de acord cu el în măsura în care se ține cont de decizia de uh, creare a acestui serviciu, dar credem că ar fi mai bine să se menționeze acest lucru la considerente și nu în text, pentru că în acest articol se explică cum funcționează regula generală. De exemplu, la punctul F, un funcționar din Serviciul de e, Acțiune Externă trebuie să îndeplinească sarcini în numele Comisiei, de exemplu în domeniul e, proprietăților, trebuie să urmeze instrucțiunile Comisiei. Atât, mulțumesc. Domnule Kaczmarek, dacă doriți, puteți să trageți concluziile. Pani Przewodnicząca, bardzo krótko dziękuję za... za... Mulțumesc. Foarte pe scurt, doamna președinte. Vă sunt recunoscător tuturor pentru aceste observații. Ideea stă la baza formulării textului privind serviciul diplomatic este să ne asigurăm că personalul din domeniul dezvoltării se poate implica în Serviciul European de Acțiune Externă. Poate termenii și alte politici este mult prea larg, dar e clar că pe noi ne interesează personalul din domeniul dezvoltării, pentru că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să acopere cooperarea pentru dezvoltare. Deci este logic ca și angajații din acest domeniu să fie implicați în Serviciul European de Acțiune Externă. În legătură cu al doilea amendament, intenția noastră este să ne asigurăm că comisarul influențează modul în care funcționarii de la Serviciul European de Acțiune Externă lucrează. E vorba deci de asigura cooperării dintre delegații și comisii, pentru că, până la urmă, acestea trebuie să coopereze pentru programarea instrumentelor, pentru finanțare și cred că Comisia trebuie să joace un rol. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă uh, aduc la cunoștință că de termenul de depunere a amendamentelor este vineri 3 septembrie la orele 12, iar votul în comisie se va desfășura la următoarea reuniune obișnuită din 4 și 5 octombrie. Trecem acum la punctul 9, modificarea regulamentului 1905 per 2006 al Parlamentului European și al Consiliului, care stabilește un instrument de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare. Cu puțin timp înainte de vacanța parlamentară am avut o primă discuție neoficială legată de propunerea Comisiei de modificare a instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, DCI, pentru a-i adăuga un nou program ce stipulează măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor în, țări, în favoarea principalelor state ACP producătoare de banane, ca urmare a reducerii preferințelor tarifare acordate acestor țări. Este vorba de un ajutor de 190 de milioane de euro pe 4 ani pentru 10 state ACP producătoare de banane, afectate în mod specific de acordul de la OMC. Comisia noastră este competentă în fond pentru raportul legislativ pentru această propunere și domnul Görens este raportor. Veți constata că domnul Görens nu a șomat în vacanță pentru că aveți în față proiectul său de raport. Și îi dau cuvântul pentru a vi-l prezenta. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, lucrurile s-au clarificat în cadrul acestui raport, ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi în calitate de comisie DV este să fim coerenți. Să există o coerență față de uh, imperativele care există în cadrul politicii pentru dezvoltare, și anume lupta împotriva sărăciei, aspecte pe care le voi analiza. Voi evoca aici măsurile propuse de către comisie și care trebuie să uh, servească la stabilirea unui echilibru față de afacerile de natură pur comercială, care denaturează oarecum situația exportatorilor de banane din țările ACP. Există 10 state, ținând seama de câteva rezerve uh, preliminare, uh, aveți în fața ochilor uh, amendamentele pe care le propun. Primul se referă la runda de dezvoltare de la Doha, care avea drept ambiție să pună accentul pe dezvoltare, deci trebuie să ținem seama de acest lucru. Cel de-al doilea amendament e o, mai spun eu, aș spune mai degrabă, o constatare care a fost susținută și de către un studiu pe care noi l-am uh, comandat în cadrul comisiei noastre, un studiu referitor la drumul realizat de uh, banane. Și am ajuns la concluzia că producătorul este cel care primește cei mai puțini bani din suma totală uh, implicată în itinerarul pe care îl are banana între producător și consumatorul final. Celelalte amendamente trebuie examinate cam din același unghi. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare reacțiile membrilor comisiei noastre și, și reacțiile din partea reprezentanților Comisiei Europene care se ocupă de pregătirea acestui document. Amendamentul care este de fapt miezul uh, demersului, a abordării noastre, e vorba de amendamentul din articolul 17 și voi face câteva comentarii, se referă la strategiile de asistență plurianuală pentru măsurile de însoțire uh, referitor la banane. Noi, dacă vă amintiți, în discuțiile precedente am insistat asupra faptului că obiectivul principal al comisiei noastre este lupta împotriva sărăciei și această luptă împotriva sărăciei trebuie să se realizeze uh, la fața locului, pe teren. Iar pentru asta e nevoie de obiective care să poată fi, să fie măsurate, evaluate. O evaluare permanentă a acestor rezultate. Iar din punctul nostru de vedere, cred că am reușit să sintetizez această discuție, am reușit să uh, încheg un punct de vedere. E bine, evaluarea trebuie să fie parte integrantă din orice proiect de dezvoltare și trebuie să existe încă de la bun începutul oricărui proiect trebuie ca deja în termenii de referință a evaluării ace a aceștia să fie cunoscuți încă de la bun începutul oricărui proiect de dezvoltare. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să uh, analizăm, să citim acest amendament, amendament în care pledez pentru, dacă mi-aduc eu bine aminte, era o observație din partea doamnei Gres, o observație pe tema impactului pesticidelor asupra fructelor în general, dar și asupra oamenilor care lucrează pe aceste plantații. Și e nevoie de un profil de mediu pentru fiecare țară, cu indicații clare referitoare la măsurile de protecție în domeniul uh, bananelor. Dacă vrem să fim coerenți, trebuie să includem acest element cu o conotație de mediu, dar cu o conotație de sănătate, de asemenea, pentru uh, lucrători. Și tocmai asta spuneam adinaur. Cerem un uh, caiet de sarcini pentru o evaluare independentă a modului în care sunt uh, puse în aplicare aceste măsuri. Trebuie să știm exact ce anume va fi evaluat ca urmare a acestui acord și, în al treilea rând, indicatori utilizați pentru evaluare și condițiile de eligibilitate. Vedeți că aici punctul C mic se referă la o discuție pe care am avut-o noi referitoare la uh, Uh, modul în care pot fi acordate aceste ajutoare. Există țări care vor fi beneficiare, uh, vor uh, beneficia de aceste măsuri și le vor putea finanța prin susținere bugetară. Și aici aș dori să știu care sunt deciziile concrete. Chiar dacă există un tranzit prin bugetul general al țării respective, trebuie totuși să ne asigurăm de faptul că banii care au fost alocați uh, pentru uh, compensarea unui handicap de dezvoltare uh, ca urmare a schimbării unui acord comercial, e bine că aceste sume ajung la destinația dorită și anume la persoanele care au de suferit de pe urma acestui acord. Chiar dacă bugetul este la un moment dat înscris în bugetul general, sumele sunt înscrise în bugetul general, trebuie să ne asigurăm de faptul că impactul va putea fi măsurat și evaluat în ceea ce privește beneficiarul final. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci munca noastră nu va fi de calitate. Apoi, punctul de mic. E vorba de reforme în ceea ce privește sectorul bananelor. Sectorul bananelor ni s-a spus că va fi restructurat în anumite cazuri, în alte cazuri se va încerca o sporire a rentabilității acestui sector și dacă această rentabilitate sporită nu se poate obține, atunci se va ajunge la restructurare. De aceea trebuie să vedem exact ce putem să facem cu mijloacele pe care le avem la dispoziție în modul cel mai pertinent posibil. Restructurarea în sine nu a fost uh, contestată de membrii comisiei noastre, face parte dintr-o logică pe care noi am adoptat-o și am integrat-o în discuții. Punctul uh, E. E vorba de un calendar precis al reformelor și uh, previziunilor de cheltuieli pentru fiecare țară beneficiară. Având în vedere că Comisia Europeană va negocia cu fiecare țară în parte, am dorit să știm care va fi calendarul reformelor. Și, bineînțeles, fondurile care vor fi preluate în acest acord, am dorit să știm care sunt precizările referitoare la modul în care vor fi cheltuiți acești bani. Punctul F. Lista normelor Organizației Internaționale a Muncii, care trebuie prevăzută pentru a asigura protecția sănătății lucrătorilor. Strategiile de asistență fac obiectul unei evaluări independente ex ante și, în cazul în care este necesar, uh, fac obiectul unei revizuiri ad hoc. Organizația Internațională a Muncii are un sens. Are un sens doar dacă este de partea celor mai vulnerabili, mai săraci. Uh, și în această optică noi am introdus acest uh, amendament. Trebuie să facem în așa fel încât uh, orientările și normele fixate de uh, Organizația Internațională a Muncii să nu fie doar uh, vorbe goale pe hârtie. Iată, deci, punctele principale. E prima dată când abordăm acest uh, subiect. Nu pot să preiau acum toate punctele pe care noi le-am discutat în uh, întrevederi precedente. Aș dori să adaug acum și putem profita de acest uh, aviz, tocmai pentru a spune că în cadrul fondurilor ce vor fi acordate țărilor în curs de dezvoltare, avem o problemă, o problemă ce ne-a fost semnalată mai ales de către ONG-uri. Și anume, taxele, mai ales TVA-ul, care trebuie să fie plătit pentru un, uh, un bun cumpărat într-o țară din Sud, această taxă nu poate fi obiectul unei finanțări sau cofinanțări la nivel comunitar. Și Având în vedere că trebuie să profităm de toate ocaziile care merg în acest sens, iată că avem ocazia să profităm de acest raport pentru a sublinia această nedreptate evocată de ONG-uri. ONG-urile au o misiune importantă de realizat. Ele sunt cele care trebuie să se ocupe de colectarea fondurilor. Și asta mi se pare nedrept, pentru că pentru aceste ONG-uri taxa aceasta este o cheltuială uh, suplimentară. E, e nedrept. Aș dori să cer comisiei noastre să susțină această idee. Și voi încheia uh, această prezentare pe această temă. Mulțumesc! Și acum au cuvântul deputații. Doamna Graez, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-l felicit pe domnul Görens pentru munca sa pe durata concediului și pentru uh, raportul pe care ni l-a înaintat la sfârșitul lui iulie. Aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că a ținut seama de sugestiile făcute de grupul verzilor referitoare la protecția mediului, uh, și mai ales referitoare la protecția sănătății celor care lucrează pe plantațiile de banane, pentru că aceștia sunt expuși pesticidelor. Cu toate acestea, cred eu că trebuie să rămânem vigilenți pe anumite puncte. În ceea ce privește cultura de tip intensiv, cultura bananelor de tip intensiv, fără diversificare. Știm că mai există puncte care încă nu au fost rezolvate. Știm că solul se, e, se devine din ce în ce mai sărac. Un al doilea punct pe care doream să le văd, e mai degrabă o întrebare pe care aș adresa-o membrilor comisiei, pentru că aici am o îndoială. Am primit o informație cum că miniștrii din Camerun, uh, Côte d'Ivoire și Ghana au avut o ședință și au înaintat o observație și anume că ar fi ultimul plan de care sectorul banalor ar putea să beneficieze. Deci o întrebare. E chiar ultimul plan? Apoi, sunt încântată de faptul că s-a ținut seama de aspectele legate de sănătate și aspectele de mediu referitor la pesticide și, în plus de aceasta, cer o vigilență sporită în ceea ce privește modelul agricol. Un model agricol care, uh, în domeniul bananelor, încă mai lasă de dorit. Mulțumesc. Și acum, domnul Ponga. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur mulțumirilor adresate de domnul de colegii noștri, domnului Görens, pentru munca sa în acest dosar atât de complex. Mizele din domeniul dezvoltării pentru statele ACP producătoare de banane sunt mari, pentru că Uniunea Europeană este primul importator și consumator mondial de banane și întreține legături privilegiate cu statele ACP. În ceea ce privește proiectul de raport al domnului Görans, cred că este foarte important să subliniem mai multe chestiuni. În primul rând, mi se pare indispensabil să propunem o strategie pe termen mai lung și nu doar un răspuns pe termen scurt, fără o viziune în domeniul dezvoltării durabile pentru statele ACP producătoare de banane. În uh, regulamentul său se prevăd măsuri de o durată tempo, uh, regulamentul comisiei se propun măsuri de o durată temporară de patru ani. Trebuie, de fapt, să se țină cont de efectele acordurilor bilaterale încheiate de Uniunea Europeană, care prevăd reduceri tarifare și mai mari decât cele din acordul de la Geneva. Și mă gândesc mai ales la acordurile cu anumite state din America Latina, care sunt principalele producătoare de banane la nivel mondial. De asemenea, trebuie să aducem precizări în ceea ce privește criteriile de acordare a ajutoarelor. Ajutorul adus de Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe criterii clare și pertinente, să fie transparent și ar fi nevoie să se introducă o ponderare a indicatorilor um, reținuți de Comisia Europeană pentru stabilirea sumei ajutoarelor. La conferința de la Yaoundé din 23 iulie s-a stabilit această ponderare. Acolo au fost prezenți ministrii comerțului din Camerun, Côte d'Ivoire și Ghana, statele africane producătoare de banane. Integrarea și cooperarea regională a statelor ACP este necesară și trebuie subliniată în, atunci când se discută măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor, mai ales în legătură cu regiunile ultraperiferice și cu teritoriile de peste mari din Caraibe. Și atât, doamnă președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Tirolian. Merci, madame la présidente. Je tiens tout d'abord Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului și să-l felicit pentru munca sa care ne oferă un text de calitate. Însă, sunt două puncte pe care aș dori să insist, mi se par importante, pentru ameliorarea conținutului proiectului de raport. În primul rând, este vorba de finanțarea acestui instrument. Dacă tragem um, concluziile de la regulamentele anterioare, uh, vom uh, vedea cum anume trebuie realizată finanțarea. În primul rând, primul regulament a avut niște instrumente care funcționau foarte bine prin uh, programe de asistență, însă punerea în aplicare a fost dezastroasă, a dus la scăderea competitivității statelor producătoare de banane ACP. Și strategia cea bună ar fi uh, una bazată pe flexibilitate și pe susținerea producătorilor în funcție de evoluția pieței. Însă nu aceasta este uh, și propunerea comisiei. Cel de-al doilea punct, care a fost menționat uh, și de domnul Ponga, e vorba de repartizarea fondurilor între cele 10 state vizate. Cred că această repartizare nu este transparentă. Comisia are trei criterii, însă nu vorbește de niciun fel de sursă a ce stă la baza repartizării fondurilor între respectivele țări. Această lipsă de previzibilitate indusă de propunerea Comisiei nu va ajuta statele uh, producătoare de banane să-și facă uh, planuri pe termen lung. Asta voiam eu să introduc ca amendamente și voi uh, comunica detaliile raportorului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Comisia, reprezentată de domnul Wim Oldhoff. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că ne-ați dat cuvântul în acest dosar atât de important. Mulțumim raportorului, domnul Görens și echipei sale pentru munca depusă în perioada de vacanță și aș vrea să spun că pe uh, uh, Pe scurt, și comisia este afectată de perioada de vacanță, deci nu vă pot da decât un uh, răspuns preliminar organizat în 8 puncte. În primul rând, mă bucur să văd în acest raport și în memorandumul explicativ că toate aspectele principale din propunerea Comisiei sunt susținute de raportor. Și în acest sens suntem de acord cu foarte multe puncte. În al doilea rând, luăm notă de faptul că sunt 14 amendamente, în proiectul de raport, dintre care cinci propun introducerea de texte referitoare la actele delegate. Parlamentul European a mai adus amendamente similare în cadrul revizuirii la jumătate de mandat a instrumentelor de finanțare. Și, deci, lăsând la o parte faptul că Comisia nu are aceeași viziune ca Parlamentul în legătură cu actele delegate, nu este necesară introducerea acestor amendamente în legătură cu măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. Apoi, în ceea ce privește aplicabilitatea articolelor 290 și 291 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, este orizontală, merge mult dincolo de uh, măsurile de însoțire a, uh, pentru sectorul bananelor și uh, instrumentul uh, de dezvoltare. Deci, instrumentele de finanțare nu pot să își găsească locul în afara discuțiilor referitoare la noua procedură de comitologie. Aceste lucruri trebuie să fie respectate și deci noi suntem pentru neamestecarea acestei discuții orizontale în dosarul bananelor, pentru că nu este potrivit. Restul replicii mele se referă la amendamentele legate direct de măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. E vorba de amendamentele de la 1 la 6 și de la 8 la 10. Ajung la punctul 3 din răspunsul meu. Constatăm că raportorul ține foarte mult la uh, folosirea măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor ca metodă de reducere a sărăciei în statele respective, ceea ce este foarte adecvat pentru un instrument de cooperare și dezvoltare și de aceea a și propus uh, Comisia acest uh, amendament prin care arată că uh, principalul obiectiv este eradicarea sărăciei în aceste state în contextul dezvoltării durabile este foarte uh, potrivit să ne gândim la uh, producătorii mici de banane și la uh, faptul că aceștia trebuie să primească o parte corectă din veniturile respective. Instru În al patrulea rând, văd că ideea din uh, amendamentele referitoare la banane uh, este foarte constructivă în general în raport, însă, fiind vorba de un text juridic, formularea ar trebui să fie concisă și clară și uh, coerentă cu restul textului. Credem că în acest sens multe amendamente pot fi ameliorate. Une dintre amendamente sunt deja acoperite în instrumentul de cooperare și dezvoltare altele nu sunt clare sau folosesc termeni impreciși. Și ne vom bucura să cooperăm cu raportorul și cu echipa sa pentru a le oferi detalii pe toate aceste teme. În al cincilea rând, la amendamentul 4, se face referire la faptul că Comisia nu a desfășurat o analiză de impact a măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor. Într-adevăr, nu s-a făcut această analiză pentru că existau suficiente informații în cadrul fostelor acorduri, inclusiv o evaluare. Deci, propunem să se retragă acest amendament. 6. În legătură cu distribuirea fondurilor uh, de însoțire, raportorul propune la amendamentul 9 să se folosească date din ultimii trei ani. Și am dorit să subliniem că dacă ne limităm la date din trei ani consecutivi, se uh, poate ca un an anormal să primească o importanță prea mare. Dacă ne gândim, de exemplu, la exemplul Jamaicăi, care a fost afectată de un uragan în 2008 și și-a redus exporturile de banane la zero. Credem că uh, alocarea între state trebuie să fie corectă și să nu se penalizeze un stat sau altul din diferite motive. Punctul 7 se referă la amendamentul 10. Aici, raportorul uh, ne-a spus că e vorba de unul dintre cele mai importante amendamente. E vorba de o listă de elemente propuse care trebuie să fie incluse în strategiile de asistență. Și în acest context ar trebui să ne amintim că măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor propun strategii în trei forme, în funcție de situația din țară. În primul rând, creșterea competitivității, în al doilea rând, promovarea diversificării și, în al treilea rând, uh, rezolvarea impactul, impactului mal, mai larg al acestor măsuri acest amendament nu se va aplica la cele trei uh, situații și de aceea credem că nu este bine să se uh, stabilească aceste obligații în acest amendament. De asemenea, se vorbește despre o revizuire independentă ex ante. Ar fi un pas neobișnuit în pregătirea documentelor strategice și credem că ține de competența Comisiei și uh, a altor actori implicați în procesul de revizuire să ofere strategii de asistență adecvate și de bună calitate. Altfel s-ar putea să se uh, pună obstacole în calea implementării programului și ajung astfel la punctul 8 și ultimul. Cred că vă dați seama că reducerile tarifare au fost introduse de Uniunea Europeană retroactiv în 15 decembrie 2009. Furnizorii de banane din ACP au fost deja confruntați cu nevoia de a se adapta la realitățile comerciale prin practicarea de tarife mai mici pentru uh, furnizori. Documentul nostru trebuie să intre în vigoare cât mai repede. E nevoie de un angajament constructiv al tuturor părților, ca să se ajungă la un acord cât mai rapid. Și aștept, deci, cu nerăbdare, o cooperare cât mai uh, concretă cu Comisia DEVE, mai ales cu domnul Gerens, în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul reprezentanții președinției belgiene și anume domnul Guy Reie. Dacă doriți, foarte pe scurt, doamnă președinte, Consiliul este în uh, contact cu Comisia și cu Parlamentul. Joia viitoare va avea loc prima reuniune a grupului de lucru specific pe această temă și nu vă pot spune mai multe deocamdată. Am ascultat astăzi cu mare interes discuția și urmărim îndeaproape acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gören, să aveți cuvântul pentru a încheia. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Grâz ne invită să rămânem vigilenți, sigur că trebuie să fim vigilenți în aceste circunstanțe și vom fi, cu siguranță, de aceea am și propus aceste amendamente. Dar rămân deschis la orice fel de sugestii, veți avea ocazia și dumneavoastră să-mi îmbunătățiți textul ulterior majoritatea vorbitorilor nu m-au contrazis, ci doar au insistat pe anumite puncte pe care le-am menționat și eu în raport. În legătură cu strategia pe termen lung, uh, îmi pare rău, domnule, că nu mi-amintesc numele dumneavoastră. S-a vorbit aici în partea stângă a salei despre acest lucru. Sigur că avem o problemă, a și fost menționată de antevorbitorul meu. Este vorba de un instrument de cooperare și pentru dezvoltare, care trebuie să se încheie 2013, pentru că avem o uh, modalitate de programare financiară care este așa cum este și așa a fost concepută din motive de coerență legate de calendar, de calendarul diferitelor instituții europene și de asemenea pentru programarea financiară a Uniunii Europene pe termen mai lung. Și uh, oare este acesta un motiv ca să nu ne gândim dincolo de 2013? Nu, în niciun caz. Trebuie să ne gândim mai departe de acest an, pentru că astfel dăm dezvoltării pertinență și eficiență și durată. Durabilitatea este un criteriu esențial reținut și de OCDE în metoda sa de evaluare a proiectelor, a programelor și a politicilor de dezvoltare. Și deci, din motive de conformitate și de coerență, trebuie să ne gândim dincolo de 2013. Și din acest motiv cerem aceste evaluări ex ante, și de asemenea o evaluare a posteriori pentru a sublinia tocmai, dacă va fi cazul, eventualele lipsuri sau puncte slabe ale sistemului. Nu e în niciun caz vorba de o punere la îndoială a competenței Comisiei Europene și în niciun caz a Direcției Generale Dezvoltare. Am urmărit foarte mult timp și am și susținut demersul comisiei, mai ales uh, împotriva celorlalte servicii ale comisiei și împotriva restului lumii, pentru că la un moment dat comisia noastră și comisia uh, de la Bruxelles, executivă, trebuie să-și adune eforturile ca să se lupte cu ceilalți pentru că sunt foarte multe departamente care nu vor decât uh, dispariția noastră. Și deci trebuie să avem eforturi uh, unite, pentru că fără noi Uniunea Europeană ar pierde un partener de discuții instituțional foarte important. Cred deci că trebuie să ne unim forțele de câte ori putem. Vă rog să nu credeți că observațiile mele uh, sunt răuvoitoare. necesitatea de a include statele producătoare de banane în dezvoltare în sens mai larg, inclusiv dezvoltare regională. Sigur că vine de la sine și uh, acest lucru se va vedea și în evaluare. Domnul Tirolian a pus o întrebare legată de flexibilitate. Uh, fie n-am fost eu atent, uh, fie s-a întâmplat altceva, dar nu am înțeles bine ce m-ați întrebat. Vă rog, cu voia, doamne președinte, să repetați întrebarea. Euh, je, nous, nous que, bon, euh... Suntem de părere că pe marginea acestui punct precis, în momentul în care uh, comparăm regulamentele din 94 și 99, e bine, constatăm că nu există claritate în ceea ce privește instrumentele financiare care au fost instaurate. O parte a fost acordată mai ales uh, rețetelor în ceea ce privește 99, mai nu mă iertați, se corectează oratorul 94, uh, iar în ceea ce privește 99 s-a finanțat în mod preferențial anumite programe de investiții. Ceea ce noi ne dorim este să se financeze mai mult rețetele, beneficiile uh, pentru producători decât programele de investiții. Eventual să se găsească oarecare flexibilitate, în așa fel încât să existe un sprijin și pentru uh, beneficii și pentru investiții. Domnul Gerens, eventual poate Comisia ar trebui să se pronunțe pe această temă în ceea ce privește flexibilitatea evocată de domnul Tirolian. Pentru că acum nu mai avem aceleași baze ca și în trecut și cred că e mai greu să intervenim pe uh, marginea beneficiilor. Putem face acest lucru și l-am făcut în mod indirect în momentul în care am insistat cu ocazia negocierilor pentru filiera bananelor uh, în așa fel încât toți participanții, toți cei care au un cuvânt de spus, să uh, fie de acord asupra faptului că producătorii trebuie să primească o sumă mai ridicată la capitolul beneficii produsele finanțate uh, pentru cei care devin coproductori de banane este inferior uh, de 2%. Noi am reușit să ajungem la această sumă, sumă pe care o considerăm ca fiind insuficientă, iar în filiera bananelor, eventual printr-o altă metodă, am putea să uh, facem în așa fel încât producătorii să fie mai bine plăti- plătiți. Dacă aveți un amendament de făcut în acest sens, uh, dacă eventual comisia găsește vreo altă posibilitate, eu rămân la dispoziția noastră și sunt deschis oricărei propuneri. În ceea ce privește repartizarea fondurilor, um, da, mărturisesc că nu am o propunere mai detaliată pe care să o înaintez comisie, pentru că e foarte dificil, pentru că aici e vorba de mai multe criterii. Criterii de care trebuie să se țină seama iar pentru asta aș fi vrut să obțin cât mai repede din partea Comisiei o propunere, o propunere Uh, știu că nici Comisia nu dorește să-și dezvăluie uh, jocul prea devreme, însă haideți să nu ne jucăm davați ascunselă, ci haideți să încercăm să vedem cum anume, în mod concret, Comisia avansează pe marginea acestui dosar. Cer Comisiei să ne informeze de toate posibilitățile pe care le are la dispoziție, plecând de la criteriile pe care Comisia și le-a reținut, tocmai pentru a veni în ajutorul producătorilor de banane. Cam, cred că asta vrea să spună domnul Tirolian când s-a referit la transparență și o sugestie pe care o preiau. Comisia a exprimat câteva diferențe de opinii față de uh, avizul nostru. Uh, indiferent cine împărtășește opiniile cui, Ceea ce este important, de altfel, este să ajungem la o convergență în abordarea noastră uh, pe per ansamblu. Bineînțeles, trebuie să mai detaliem lucrurile, să facem propuneri mai concrete, este evident, iar în ceea ce privește evaluarea, reiau ceea ce am spus adinauri. E nevoie de o evaluare independentă. Eu am avut ocazia să uh, trec prin mai multe evaluări și cred că în final e mai bine să fii evaluat în mod independent, pentru că astfel ești mai sigur în ceea ce privește urmarea evaluării modul în care se poate acorda, deci, acest sprijin, uh, privirea de ansamblu asupra sectorului. Acum, uh, celelalte puncte pe care le-ați menționat, noastră ați evocat uh, Jamaica, drept exemplu, uh, e un exemplu absolut pertinent. Rambursarea fondurilor în cadrul celor 190 de milioane care sunt puse la dispoziția dumneavoastră, în ceea ce privește mijloacele de producție din ultimii trei ani, uh, nu poate exclude faptul că ar putea interveni o catastrofă naturală care ar distruge toată producția, toate recoltele. Sunt de acord cu dumneavoastră. E adevărat că putem să dăm dovadă de flexibilitate. Eu am introdus acest termen de ultimii trei ani pentru că mă gândeam, da, sunt unii care ar fi preferat o perioadă mai lungă. Și am încercat să uh, văd dacă întreruperea acestei producții de banane se, poate, se face în mod parțial sau în mod total. Să văd cum anume cei care au fost uh, lezați, au fost uh, păgubiți de acest acord ar putea fi ajutat, dacă, ajutați, dacă există vreo compensație care poate fi acordată. Și apoi, în ceea ce spun, în ceea ce prește cuvintele dumneavoastră referitoare la comitologie și actele delegate. Eu aici rămân pe linia Parlamentului European nu am intenția să uh, renunț la această linie. Și am să fiu uh, foarte clar pe această temă. Să nu cumva să credeți că uh, vrem doar să vă zgândărim pentru că insistăm pe această temă. Ve- veți încerca întotdeauna să faceți multe lucruri, dar veți avea întotdeauna nevoie de o susținere parlamentară solidă. Și ar fi mai bine să aveți un partener de discuție precum Parlamentul, care vă va susține de ori de câte ori veți lupta împotriva sărăciei. Nu cred că e cazul să avem acum uh, discuții pe marginea actelor delegate. Actele delegate vă vor ajuta în mod decisiv în demersurile dumneavoastră. Și insist asupra cuvântului în mod decisiv. Și dacă insist pe această temă, aș spune eu, complicității uh, cooperării noastre, e tocmai pentru că celelalte părți implicate nu ne vor face niciun fel de cadouri în ceea ce privește dispozitivul uh, instituțional în cadrul Uniunii Europene și nu cred, cazul, cred că e cazul să merg mai în detaliu pe această temă. Iată, cred că am reacționat la mare parte din observațiile care au fost făcute. Rămân deschis împreună cu toată echipa care m-a ajutat să elaborez acest proiect. Rămân deschis, deci, tuturor sugestiilor, uh, atât din partea Comisiei noastre, din partea celorlalte comisii, din partea Comisiei Europene și sper ca munca noastră să se concretizeze cât mai repede posibil. Iar în ceea ce privește demersul orizontal, aspectul orizontal în Parlamentul European. Am spus deja ceea ce aveam de spus pe această temă. Doresc să mulțumesc tuturor pentru atenția și interesul pe care l-au demonstrat față de această discuție. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler le... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să, spune doamna președinte, aș dori să vă amintesc data pentru înaintarea amendamentelor, așa anume miercuri 15 septembrie la ora 18. Votul în comisie va avea loc cu ocazia următoarei noastre ședințe din data de 4 și 5 octombrie. Trecem acum la votul care a fost prevăzut la această oră, iar punctul 10 de pe ordinea de zi, și anume controlul democratic al programării în cadrul legislației relative la dezvoltare. Vom reveni deci la acest punct 10 după vot. Vă invit deci să pregătiți cartelele de vot. <clears throat> nous allons voter sur la modification directe. Votăm mai întâi modificarea regulamentului și anume 1605-2002, referitor la regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă. Articolul 1.7a, amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avizul este, deci, adoptat. A mă scuzați, spune doamna președinte, mai trebuie să mai votăm. Dacă avizul astfel modificat se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum, poziția Parlamentului în ceea ce proiectul de buget modificat, uh, cu modificările aduse la Consiliu. c'était pour ça. Mais euh, je, oui, ok, elle vote. Donc, sur le budget, nous allons voter euh, des mesures en bloc. Iată că vom vota, deci, anumite măsuri în bloc. Există patru blocuri. Primul bloc se referă la cinci amendamente Vom vota pe cale electronică. S-a deschis votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis, închis votul. Se adoptă. Trecem la blocul numărul 2. Două amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la cel de-al treilea bloc. Trei amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Urmează Blocul 4. Patru amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamente pe rând și anume 5407. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 54-15 cade și este înlocuit de amendamentul oral. Și anume 54.32. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează 5400. S-a deschis votul. A da, voté, le vote clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 5401 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 5402 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 5406 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-19 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-20 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-21 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-22 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-33 S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-24 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-25 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 54-26 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 54-27 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 54-28, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 54-29, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54-30, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Am terminat cu bugetul. Toate amendamentele, în afară de unul, au fost adoptate în unanimitate. Și acum vom vota raportul uh, lui Veronic de Kaiser.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 Donc nous allons voter sur le rapport. Vom vota acum raportul doamnei Veronique de Kaiser. Amendamentul 10. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Uh, nu văd nimic pe ecran, spune doamna președinte. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alors, amendement 18. 18. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. C'est le même, donc, donc le 21, le 22, ça, ça, ça prend le même. Euh, le 22 il Voilà, le 22 tombe, donc 23, le vote est ouvert. 22 e caduc, 23. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. 25 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 26 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 27 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 28 S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 29 este un amendament oral al doamnei Toia și îi dăm cuvântul. Da, spune doamna de Kaiser, voi accepta un amendament oral la amendamentul 29 al doamnei Toia. Doamna... Ar fi următorul amendament. Subliniază un rol foarte important pe care îl joacă în ameliorarea sănătății populației și promovarea educației pentru sănătate actorii nestatali, inclusiv organizațiile religioase, din spitalele private cu scop nelucrativ. Votăm amendamentul oral, să deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 31. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. O cerere de vot pe părți. Doamne de Kaiser, doriți uh, să susțineți această cerere? Da, deci vot pe părți. Votăm prima parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm a doua parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 41, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 42, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 43 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 44 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 45 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 46 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48. S-a deschis votul, toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 49. S-a deschis votul, toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 50. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 51. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 52. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 53 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 54 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 55 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 56 s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 57. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Toată lumea s-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 60. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 61. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 62. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 63. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 64 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 65 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 66 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 67 s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul considerentelor. Toată lumea e de acord să le votăm în bloc? Nu? Bun. Putem vota până la șapte în bloc. E complicat, mai bine votăm rând pe rând. 4. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 3. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Restul în bloc? Bine. Votăm în bloc de la 5 până la 9. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. On vote sur les sectations. Donc, Votăm acum vizele. Amendamentul 1, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 2, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum întregul text astfel modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Et merci au raporteur. Și mulțumesc raportorilor. Nous maintenant voter. Trecem acum la rezoluția Parlamentului European în vederea conferinței de la Cancun pentru rezoluția noastră. Amendamentele. Amendamentul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Domnul Guerrero? Mulțumesc, doamna președinte. Doream să vă atrag atenția asupra faptului că în versiunea spaniolă a acestui amendament se spune în ultimele rânduri că Odată ce vor fi integrate chestiunile legate de dezvoltare în politica de cooperare pentru dezvoltare, dar de fapt e vorba de chestiunile legate de mediul înconjurător care trebuie să fie integrate în politica de cooperare pentru dezvoltare. E o simplă corectare a versiunii uh, spaniole, nimic mai mult. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom ține seama de această observație. Amendamentul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea, vot s-a... Nu funcționează. Deschidem din nou votul. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 15.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 Amendamentul 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum considerentele. Amendamentul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Nu funcționează. Redeschidem votul, sper să funcționeze. Votăm deci amendamentul 5, prima parte. S-a deschis votul. Funcționează? Nu? Nu avem vreun tehnician? Vom adăuga votul dumneavoastră la numărătoarea finală. funcționează. Foarte bine. Atunci s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum cea de-a doua parte a amendamentului 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum vizele. Amendamentul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum un amendament oral. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum textul în întregime astfel modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Merci beaucoup. Mulțumesc tuturor. Iată că am terminat cu votarea electronică. Revenim acum la punctul care era în principiu înaintea votului, dar n-am avut timpul necesar să-l dezbatem. Și, donc le point 10. E vorba deci de punctul 10 de pe ordinea noastră de zi și anume controlul democratic al programării în cadrul legislației referitoare la dezvoltare. Trebuie acum să exercităm un control democratic al documentelor de programare, documente de revizuire la jumătate de drum și programele indicative naționale și regionale pentru Brazilia, pentru Mercosur și pentru comunitatea andină. Voi da acum cuvântul cu plăcere domnului Görens, președinte al grupului de lucru D, care ne va prezenta uh, concluziile. Mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați cuvântul. N-am să intervin pe fond, ci voi face o propunere de modificare a calendarului. Vă propun să prevedem mai întâi o ședință, o întrevedere, o discuție pe această temă împreună cu coordonatorii. Este toată lumea de acord să discutăm mai uh, întâi acest punct la coordonator? Domnul Guerrero, vă rog. Nu mă opun, doamna președinte, chiar dacă acest punct, ca acest punct să fie analizat la ședința coordonatorilor. Dar mă întreb totuși dacă eventual după ședința coordonatorilor acest uh, uh, subiect nu va reveni la grupul de lucru D și anume în uh, sarcina domnului uh, Görens. Eu sunt de acord să uh, analizăm acest subiect din, în uh, grupul coordonatorilor și apoi acesta să se întoarcă la grupul D. Doamna Grez, vă rog, aveți cuvântul? Da. Și eu sunt de acord cu uh, sugestia făcută de domnul Görens. Văd că nu există nicio obiecție la faptul că vom discuta mai întâi acest subiect la ședința coordonatorilor. Trecem acum la uh, diverse. Uh, nu avem nimic de evocat. A, ah, domnul Gheorens dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Putem eventual să prevedem această ședință a coordonatorilor imediat, imediat după această ședință, dacă toată lumea este de acord, în așa fel încât să mai câștigăm ceva timp. În loc să așteptăm până la ora 6, până când 6 și jumătate. Coordonatorii sunt de acord? Foarte bine. Atunci asta vom face. Va trebui să-l avertizăm totuși pe domnul Mitchell. Reste plus que nu ne mai rămâne decât să vă prezint datele următoarelor ședințe la Bruxelles, mâine, marți 31 august, de la ora 2 la 3 și jumătate, pe tema Pakistan, ședință extraordinară, și vă invit pe toți să veniți să ascultați pe doamna Georgeva,